Bună ziua tuturor. Haideți să începem reuniunea de azi. primul punct de pe ordinea de zi aprobarea procesului verbal. Adoptarea ordinii de zi, mă scuzați, o aveți în dosar. Dacă nimeni nu vrea să ia cuvântul, considerăm ca fiind uh, adoptată fără modificări. Apoi, am câteva comunicări de făcut. În primul rând vreau să vă spun că reuniunea de mâine marți, 19 martie, după amiază, în mod excepțional, va începe de la orele 15.30 în loc de 15. Noi oricum vom trimite un e-mail tuturor colegilor, membrii comisiei, pentru ca să știe și cei care nu sunt acum de față. Deci vom începe la 15.30 după amiază deoarece uh, înainte de asta există, uh, se desfășoară conferința președințelor, președințelor cu participarea sau deschisă tuturor deputaților și va începe la orele 14 și se termine la 15.30. Așa încât reuniunea noastră va începe la 15.30 și se va încheia la 19. Asta este mâine, 19 martie. În plus, mai avem o schimbare pe ordinea de zi, sau vom avea o schimbare pe ordinea de zi. Punctul 7 a fost uh, schimbat, uh, s-a făcut un schimb între punctul 7 și punctul 19. Și uh, proiectul de raport Chichester va fi discutat pe 19 martie după vot. În schimb, raportul TOIA va fi discutat pe 18 martie după miez. Punctul 19, bugetul 2014, este uh, amânat până la reuniunea din 24-25 aprilie. Punctul numărul 9. Deci e amânat și va fi discutat împreună cu uh, discuția pe proiectul de aviz al colegului Coffer, bugetul 2014, împreună cu mandatul pentru trialog. Apoi, procesul verbal al reuniunii noastre anterioare îl aveți în dosar și dacă nu vor fi obiecțiuni, se consideră ca fiind adoptat. Și acum, haideți să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume sistemul comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive. Raportor e domnul Belo Kovac. Dau cuvântul și apoi uh, va urma o rundă de intervenție ai colegilor raportori din umbră. Domnule Kovac, vă rog. 5 minute, dacă doriți. Mulțumesc, dragi colegi. Pe data de 3 februarie 2012, Consiliul a hotărât să consulte conform articolului 7 al Tratatului Euratom uh, Parlamentul European în legătură cu propunerea pentru un regulament al, uh, prin care se stabilește un sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive. E vorba de standardele de bază pentru protecția muncitorilor, sănătății acestora, cât și a publicului, în general. Așadar, temei juridic e capitolul 3 al tratatului Euratom. Articolul 31. Mai ales articolul 31 și articolul 32. Această propunere de regulament Uh, se referă și la raportarea națională și procedurile de autorizare uh, în legătură cu transportatorii de materiale radioactive uh, și se dorește un sistem unic de înregistrare. Până în aplicare a regulamentului ar trebui simplificată și astfel s-ar reduce povara administrativă și s-ar menține un, un nivel înalt de de protecție împotriva radiațiilor. Eu, ca raportor, salut propunerea Comisiei Europene pentru o mai bună monitorizare a transportului de materiale radioactive. Eu am uh, propus uh, mai multe îmbunătățiri față de textul Comisiei pentru a avea un, uh, o egalitate de tratament pentru toți transportatorii. Autoritățile pentru concurența statelor membre trebuie să se asigure că mm, criteriile și datele pentru liberarea certificatului de înregistrare să fie, să fie aceleași și să există o armonizare trebuie ușurat accesul uh, online. Uh, apoi, ar trebui de asemenea să avem și un sistem de semnături electronice. Sistemul de înregistrare trebuie să fie unul sigur, uh, solid și operațional pe deplin înainte de intrare, înainte de intrare în vigoare a regulamentului și să se facă și un sistem, un mecanism de schimb de informații între statele membre, autoritățile naționale ale acestora și sistemul de înregistrare. Această măsură va facilita transportul uh, transfrontalier. Și deontologia trebuie să ne preocupe, ea trebuie să fie coerentă cu cea din directivele existente, definițiile și standardele Euratom, mai ales cele propuse de ea, trebuie respectate când se transportă materiale radioactive, sunt necesare și activități suplimentare, stocarea, descărcarea și așa mai departe. E necesar să definim foarte clar care anume activități intră în domeniul de aplicare al regulamentului. Respectarea sistemului de registrare e necesară pentru că trebuie respectată și directiva standardelor de bază și cinci alte directive specifice care se ocupă cu uh, informarea publică, lucrătorii externi, transportul de deșeuri radioactive și așa mai departe, controlul activităților cu surse radioactive și așa mai departe. Directiva își dorește să preîntâmpine expunerea la uh, radiații ionizante Harmonize control. Și să armonizeze controlul în statele membre. Când un transportator cere să fie înregistrat, datele sale istorice trebuie puse la dispoziție, istoricul său trebuie pus la dispoziție autorității naționale care eliberează certificatul pentru mai bună monitorizare și pentru a se preîntâmpina falsificarea. Nu se știe de ce această directivă are un domeniu de aplicare limitat uh, în ce privește transportul pe calea aerului și uh, în legătură cu transportul maritim. Acestea nu sunt acoperite. E nevoie să dezvoltăm un nou sistem de înregistrare. Comisia trebuie să uh, se gândească la posibilitatea de a extinde sistemul deja existent. Eu unul consider că va fi vorba de soluția cea mai eficientă care poate fi implementată cel mai rapid. Deși încă rămâne de confirmat, dar probabil că transportatorii aerieni au uh, sistemul cel mai sigur. Deși nou sistem are obiectivul de, de a simplifica uh, înregistrarea, de a îmbunătăți transparența și de a elimina barierele și de a asigura Uh, cel mai înalt nivel de protecție, pentru că acesta trebuie întotdeauna să fie prioritatea noastră cea din tăi. Un, uh, un raport de evaluare în legătură cu impactul regulamentului ar trebui întocmit de comisie la 2 ani după mm, punerea sa în aplicare. Și în final, eu consider că un transportator ar trebui să fie autorizat să-și uh, aducă la zi datele cu cât mai puține obstacole administrative care să stea în cale. Mulțumim! Colega Kovac, adesso la parola. Mulțumim, domnule Kovac. Domnul Cari însă are acum cuvântul, substituindu-l pe domnul Marinescu. Trei minute, în calitate de raportor din umbră. On behalf of, uh, Mulțumesc, vorbesc în numele domnului uh, Marian Jean Marinescu. Eu salut această propunere. Un sistem centralizat european pentru înregistrarea transportatorilor de materiale uh, radioactive pentru transportul intern este absolut necesar și toți uh, cetățenii trebuie să fie uh, pentru toți cetățenii trebuie să fie eliminat riscul uh, de expunere la uh, radiații ionizante. De asemenea, pentru uh, transportatorii din statele uh, terțe trebuie să ne asigurăm că standardele europene sunt respectate atunci când intră pe teritoriul Uniunii Europene. Ce se întâmplă cu un stat membru uh, al cărui teritoriu trebuie primul traversat și care refuză să ofere această autorizație de transport pentru transportatorul din state terțe sau dacă mai multe state membre refuză să recunoască o anumită autorizație oferită de primul stat membru traversat. Apoi, uh, care sunt garanțiile pentru cetățenii europeni uh, că transportatorul uh, autorizat este chiar sigur și că condițiile de transport respectă într-adevăr toate standardele pentru transport în Uniunea Europeană, mai ales atunci când vorbim despre materiale radioactive cu risc înalt. Vă mulțumesc foarte mult! Vidal Quadras. Mulțumesc acum domnul Vidal Quadras señora presidenta esta propuesta de. Mulțumesc. Doamnă președinte, acest proiect de uh, raport stabilește niște obiective pentru Uniunea Europeană Până la urmă este vorba despre un obiectiv pe care l-am avut întotdeauna și anume de a îmbunătăți constant uh, criteriile de securitate. În acest caz încercăm să creăm, cum s-a spus, un sistem european pentru înregistrarea uh, transportatorilor de materiale radioactive și toate acestea pentru a obține informații în legătură cu metodele uh, de securitate, de exemplu, folosite. Statele membre ar trebui să poată verifica conformitatea cu criteriile legate de transportul materialelor radioactive și uh, criteriile care vizează siguranța uh, lucrătorilor expuși la aceste materiale. transportatorii trebuie să respecte criteriile existente pentru că uh, acestea uneori diferă de la un stat la altul care urmează să fie traversat. Dacă avem un sistem armonizat uh, în Europa, atunci uh, putem scăpa de costuri suplimentare și de birocrație și, până la urmă, activitatea economică din sector este stimulată. Pentru a ne asigura că toate aceste lucruri devin realitate, pe lângă acest sistem european de înregistrare, Trebuie uh, ca treptat să scăpăm și de înregistrările de la nivel național, pentru că altfel n-am face decât să adăugăm un nivel suplimentar birocrației deja existente. Nu sunt foarte clare criteriile care trebuie îndeplinite pentru a obține uh, o certificare sau o înregistrare. Regulamentul se referă la uh, directiva Euroatom 9629 care vizează standardele de bază pentru protecția lucrătorilor și a populației. Iar directiva uh, Comisiei Europene din 2008 în legătură cu încărcăturile periculoase se aplică și ea, însă uh, trebuie să ne asigurăm că aceste două texte de lege sunt uh, implementate în statele membre. S-ar putea să fie nevoie și de anumite cerințe mai specifice. Acesta este deci un aspect uh, care va trebui analizat mai în detaliu și sunt uh, sigur că cu siguranță raportorul va ține cont de aceste lucruri în elaborarea raportului său. Colega Jordan. Mulțumesc, doamna Jordan. Uh, hvala lepa, predsedujoča. V odboru Envi sem pravkar pripravila um, mnenje o tem. Mulțumesc, doamna președinte. La Comisia Envi am pregătit un aviz pe acest subiect și vreau să prezint această opinie, aceeași opinie, în cele două comisii. Eu cred că un sistem de înregistrare este o propunere bună și pe lângă ceea ce s-a spus deja referitoare la referitor la o mai bună siguranță, această propunere aduce de asemenea o ușurare a poverii tuturor operatorilor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. și se elimină anumite bariere, obstacole date de diferențele de legislație. Avem un sistem de recunoaștere a certificatelor, dar nu avem un sistem unitar. Avem nevoie de un sistem uniform, astfel încât uh, să nu existe tot felul de norme diferite în statele membre. Și dacă nu avem un sistem unitar, atunci sigur că lipsa de încredere între diversele, între diversele sisteme duce la uh, îngreunarea acestor activități. De asemenea, în propunere se spune că dacă nu sunt îndeplinite condițiile de către operator, autoritatea trebuie să întreprindă măsuri pentru ca acest transportator să facă modificările necesare. Eu cred că ar trebui să interzică, să îi se interzică uh, desfășurarea ulterioară a activității până la momentul la care remediază problemele. Și s-ar putea, de asemenea, întâmpla ca anumite autorități să fie mai laxe decât altele, s-ar putea să existe nereguli și în desfășurarea activității acestora și, deci, Trebuie să ne pregătim pentru astfel de situații și să prevedem măsuri. Termenele ar trebui să fie definite mai clar referitoare la perioada de timp în care Comisia trebuie să raporteze în fața Parlamentului cu privire la monitorizarea sistemului. Am și niște întrebări. Prima întrebare. Acest sistem se aplică tuturor surselor de radiații radioactive? Pentru că, în mod normal, uh, cele militare ar fi exceptate. În al doilea rând, cât va costa acest sistem? Poate Comisia să garanteze faptul că nu se va întâmpla aici ce s-a întâmplat și la ASA, unde prețul era mult prea scăzut. Președinta, mulțumesc. Mai dorește altcineva să intervină în dezbatere? Vă rog. Thank you, <clears throat> Chairman. And... Mulțumesc, doamnă președinte, reprezentantul Comisiei Europene. Mulțumesc pentru abordarea pozitivă la propunerea noastră. Directiva privind standardele de bază de siguranță, conform tratatului Euratom, menționează standardele de bază pentru protecția lucrătorilor și a sănătății publice împotriva radiațiilor ionizante. Se aplică tuturor practicilor care implică un risc de radiații ionizante și conform acestei directive, transportul face obiectul raportării și poate fi de asemenea și să facă raportul unei autorizări prealabile. Propunerea noastră înlocuiește sistemele de raportare și autorizare din statele membre în scopul punerii în aplicare a normelor de bază a, cu un sistem unic de înregistrare valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. O astfel de abordare va contribui așadar la simplificarea procedurilor, așa cum s-a spus deja, ar trebui să reducă povara administrativă a operatorilor și să elimine barierele de intrare pe piața internă. Elementul cheie al legislației propuse este un sistem electronic pentru înregistrarea transportatorilor, și s-au adresat mai multe întrebări referitoare la acest subiect. Din păcate, nu e posibil să utilizăm, să avem deja sistemul operațional înainte ca regulamentul să fie adoptat. E o chestiune de procedură bugetară. Putem să cheltuim banii doar după ce regulamentul va fi adoptat. Și ca să vă puteți face o idee asupra costurilor, noi estimăm în momentul de față o sumă în jur de un milion de euro și este clar că specialiștii și informaticienii noștri vor încerca să uh, avem un sistem cât mai sigur posibil pentru înregistrare. Regulamentul are o abordare graduală și se aplică tuturor transportatorilor de materiale radioactive care transportă aceste materiale în Uniunea Europeană sau din țări terțe în Uniunea Europeană. Și e clar că cererile operatorilor terți trebuie să fie analizate la fel de atent ca și cele ale operatorilor comunitari. Regulamentul nu se aplică transportatorilor de materiale radioactive pe calea aerului și pe calea maritimă. S-a menționat acest lucru și cred că s-a spus de asemenea că pentru transportul aerian avem deja un sistem sofisticat care funcționează. În ceea ce privește aspectele de siguranță, există deja legislație și mă refer aici la regulamentul Consiliului referitor la transportul de substanțe radioactive între statele membre și directiva Consiliului referitoare la supravegherea și controlul transportului de uh, deșeuri radioactive și combustibili uzați și această piesă de legislație, aceste piese de legislație vor continua să se aplice. Aceste acte legislative pentru că s-a adresat o întrebare în acest sens, ne vor garanta că avem în Uniunea Europeană un transport sigur. Multe intervenții s-au referit la criteriile comune sau armonizate pentru înregistrare. Acest, uh, aceste criterii sunt subiectul uh, muncii care are loc în, care este în desfășurare în grupul de lucru al Consiliului. Lucrăm, deci, la acest text și împreună cu statele membre reflectăm încercând să găsim cea mai bună abordare și suntem recunoscători uh, raportorului pentru că a menționat dezvoltarea de criterii pentru înregistrare, ca fiind unul dintre primele puncte. Doamnă președinte, suntem pregătiți să transmitem toate informațiile pe care le avem raportorului, informații pe care le-am primit de la statele membre și e clar că criteriile trebuie să evite denaturări ale concurenței în sistem. În orice caz, obiectivul final este unul pertinent și anume un sistem armonizat, uniform de înregistrare care să permită operatorilor noștri să transporte materiale radioactive la nivel transfrontalier și să garantăm astfel că transportul va rămâne la fel de sigur sau va deveni chiar mai sigur decât până acum. Mulțumesc! De parola al colega Kovacs. Mulțumim, dăm cuvântul uh, domnului Covaș din nou pentru 3 minute. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Avem mai multe puncte comune și e clar că Comisia trebuie să, accepteze până, să accepte până la urmă ceea ce i-am propus. Grazie, collega Kovac. Volevo solo ricordare le scadenze. Mulțumim. Doream doar să vă amintesc că termenul limită, spune doamna președinte. Puteți să înainta comentarii pe marginea raportului până pe data de 13 mai. 16 mai este termenul de înaintare al amendamentelor, 16 mai la prânz. Vom vota pe 19 și 20 iunie pe marginea lor și apoi uh, votul din cadrul comisiei în iulie, votul final. Și așa trecem la următorul raport, de fapt două rapoarte, Carins, pe care le vom analiza împreună, punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi. Așadar, colegul nostru va avea la dispoziție un, un timp dublu pentru a discuta cele două rapoarte deodată, deci punctele 5 și 6. Ne-am pus de acord să le analizăm împreună. Mulțumesc, doamnă președinte, voi încerca să fiu subțin. Testele tehnice periodice pentru autovehicule, uh, se pare că reprezintă un subiect destul de, care creează destul de multe emoții, nu neapărat în cadrul comisiei noastre însă. Sunt uh, tot felul de oameni care vin cu tot felul de fapte noi, uh, cu noi cifre, care au parte la audieri și își dau seama că cei care analizează o statistică manifestă dubii vis-a-vis -vis de alte statistici, deci până la urmă totul pare un haos într-o anumită măsură. În raportul meu meu sunt câteva amendamente care abordează această chestiune. Mai întâi, cred că uh, problema frecvenței acestor inspecții autovehiculelor și aici mă refer și la tractoare care depășesc viteze de 40 de km pe uh, oră, deși înțeleg că subiectul este sensibil, mai ales în rândul fermierilor uh, britanici în acest moment. Uh, E bine, îmi dau seama că aceste chestiuni poate țin mai degrabă de Comisia TRAN, căci uh, acea comisie ar trebui să analizeze aceste uh, chestiuni, interpretări ale statisticilor sau standardele de siguranță, de altfel. În raportul meu mă axez mai mult pe acele chestiuni care, cred eu, ar putea facilita interesul uh, comun, mai ales în ceea ce privește odometrele. S-a vehiculat cifra de 15%, care mie mi se pare una destul de mare, însă ne uh, confruntăm uh, și cu altă uh, uh, problemă. Uh, nu multă lume știe ce arăta odometrul uh, vehiculului lor cu un an în urmă. Până la urmă, consumatorii uh, din uh, Europa s-ar putea confrunta cu incertitudini și cu chestiuni care țin până la urmă și de uh, securitate. Nu știu exact câți kilometri are la bord mașina lor. În ceea ce privește aceste tehnici, inspecții tehnice periodice, uh, accentul din perspectiva mea uh, cade pe citirea acestor uh, odometre și pe faptul că aceste informații ar trebui să fie disponibile uh, în formă electronică și acest lucru l-am subliniat în mai multe amendamente. Acesta este principalul aspect aici. Apoi, în ceea ce privește inspecțiile tehnice făcute în trafic, mai ales în ceea ce privește vehiculele comerciale, adică oprirea unor vehicule utilitare pentru controle standard, e bine, mi-am dat seama că există standarde diferite pentru aceste controle în statele membre, uh, inclusiv în ceea ce privește inspecțiile tehnice. Adică dacă același vehicul este um, uh, inspectat într-un stat membru, să zicem statul A, și acolo se consideră că este demn de a circula pe uh, drumuri, uh, într-un alt stat B, poate că acest fapt ar putea părea îndoielnic, iar în statul C, să spunem, vehicul respectiv ar fi considerat ca incapabil să ruleze pe șosele. Prin urmare, trebuie să găsim o cale prin care putem ajunge la o înțelegere comună, la o interpretare comună uh, a conceptelor de siguranță sau de lipsă a siguranței. Vizăm aici și alte vehicule, nu doar cele comerciale, uh, dar aici pot să spun că anumite state din centrul Europei, care sunt state de tranzit, uh, dacă putem să ne exprimăm așa, se uh, confruntă așadar uh, cu uh, un trafic intens de vehicule și poate că au standarde diferite față de celelalte state membre aflate la periferia fizică a Europei, unde poate problemele acute ale statelor centrale nu reprezintă chestiuni majore în Europa trebuie să existe un schimb uh, electronic de informații, iar uh, Comisia propune ca șoferii să aibă la îndemână întotdeauna anumite certificate, însă aceste certificate ar trebui să fie disponibile în formă electronică. Mai mult decât atât, trebuie să existe un sistem comun uh, statelor membre, care, cred eu, ar reprezenta o bază comună pentru a elabora niște standarde comune însă, practic, așa depășim puțin sfera de cuprindere a acestui uh, raport. Raportul Comisiei uh, spunea ceea ce spusesem și eu uh, anterior, și anume că n-ar trebui să existe discriminare atunci când se efectuează aceste inspecții, luând în considerare ca temei al discriminării țara de origine. Am propus schimbări pentru situația în care un inspector oprește o mașină pentru a face un control în trafic și găsește deficiențe uh, periculoase ale mașinii, adică deficiențe care ar putea să aibă un deznodământ periculos iminent pentru șoferul respectivului vehicul sau pentru ceilalți participanți la trafic. Uh, în uh, aceste condiții, comisia spunea ceva de genul următor. În acest caz, inspectorul ar putea avea dreptul să se asigure că vehiculul uh, uh, este securizat sau devine sigur. Ar trebui ca aceste deficiențe majore să poată fi abordate imediat, adică inspectorul să aibă o anumită autoritate în acest sens sau o anumită obligație pentru a se asigura că vehiculul este trimis la cel mai uh, apropiat service pentru a putea fi uh, reparat. Nu mă mai întind, spune vorbitorul. Uh, deși vreau să spun că acest dosar mi se pare uh, foarte interesant, dar poate nu interesant din perspectiva ITRE. Din nou, uh, perspectiva mea ar fi să avem un schimb electronic de informații. Cu cât mai multe informații, cu atât mai bine, pentru că uh, așa am putea ajunge la un sistem comun în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Dăm acum cuvântul uh, domnului Grant. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Carinț. În numele lui Bernd Lange, care din păcate nu poate fi astăzi aici, uh, vreau să prezint uh, opinia acestuia referitoare la vizul dumneavoastră. Această propunere de regulament aduce și consecințe pentru uh, evoluțiile industriale pe piața internă. La punctul 5 referitor la uh, camioane, uh, Uh, mi-au plăcut uh, amendamentele 3, uh, 6 și 7. Amendamentul 3 spune că certificatul de inspecție trebuie să fie uh, pus la dispoziție electronic, dar s-ar putea să fie dificil acest lucru. La 6 se spune, pentru a preveni manipulările, uh, este bună utilizarea datelor istorice și la 7 se vorbește despre cumpărările transfrontaliere de autovehicule și de standarde comparabile. Și câteva completări la articolul 3.7. Definiția uh, autovehiculelor istorice trebuie să fie clarificată astfel încât să ne dăm seama pentru care categorii de autovehicule se aplică uh, um, regulamentul. Vehiculele istorice sunt foarte bine îngrijite în Europa. Există o piață uh, foarte bună în Europa cu 25 de miliarde de euro cifră de afaceri. Uh, și IMM-urile sunt implicate în această uh, nișă și de aceea e nevoie de uh, reguli separate pentru această categorie de vehicule. La articolul 3.9, definiția inspecției tehnice periodice ar putea să fie mai uh, Uh, specifică, la articolul 4.3, accesul la informații referitoare la inspecțiile tehnice periodice, trebuie să fie pus la dispoziția tuturor uh, părților implicate. Și aici uh, există și posibilitatea unui diagnostic on board care trebuie să existe la bordul mașinii. Apoi, există anumite tipuri de vehicule care au standarde foarte ridicate de, de mediu și uh, s-ar putea uh, verifica, s-ar putea utiliza aspectele moderne, tehnice, pentru a verifica dacă s-a manipulat odometrul sau nu. Apoi, în ceea ce privește înmatricularea autovehiculelor, um, există anumite uh, vehicule care au fost modificate și um, la care au fost modificate uh, piesele și acestea de asemenea trebuie să primească o atenție specială. La articolul 12.1 este bine că se fac uh, cereri uh, pentru inspectori. În orice caz, statele membre care au standarde mai ridicate trebuie să poată să și le mențină. Uh, cerințele de calificare trebuie de asemenea să primească și susținere prin formarea corespunzătoare. Apoi, o altă observație a colegului meu se referă la certificatele ISO, care ar trebui, la certificate care ar trebui armonizate eventual prin utilizarea uh, certificării ISO. Apoi, accesul la această platformă ar trebui să fie garantat tuturor operatorilor și uh, o ultimă observație referitoare la Comisia Europeană, aceasta ar trebui să raporteze uh, consecințele pe care le va avea aplicarea acestui regulament în Europa. Uh, știm că Uh, aceste sisteme sunt absolut uh, importante și inspecțiile tehnice ar trebui să fie foarte exacte, astfel încât toate deficiențele să poată fi identificate rapid și uh, pentru a se evita și poluarea inutilă a mediului de către autovehicule necorespunzătoare. Și um, în ceea ce privește camioanele, trebuie, ele trebuie tratate uh, în mod uh, separat. În uh, afară de aceste observații, domnul Lange vă mulțumește pentru um, Vă mulțumește pentru acest regulament și Germania, care este o țară de tranzit, va beneficia de pe urma aplicării acesteia. Vă mulțumesc, domnule Glante. Domnul Kramer, acum. Vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Da, mă alătur și eu comentariilor uh, colegului meu care a mulțumit raportorului pentru munca depusă și eu vreau să-i mulțumesc și vreau să spun că în uh, avizul nostru ar trebui să intrăm și în anumite aspecte care ar trebui discutate mai mult în Comisia pentru Transporturi. Cred că este corect să avem obiectivul de a crește siguranța rutieră, dar trebuie să fim atenți ca măsurile pe care le luăm să nu fie disproporționate și cred că uh, e important să elaborăm uh, un uh, aviz. Nu știu dacă este neapărat să cerem o inspecție tehnică pentru autovehiculele istorice. Uh, Înțeleg că se discută această posibilitate. Um, în orice caz, nu avem date științifice referitoare la uh, măsura în care aceste inspecții tehnice sau creșterea frecvenței lor ar duce la creșterea siguranței um, rutiere, pentru că în țara din care vin eu, mai puțin de 1% din toate accidentele sunt cauzate de uh, probleme legate de inspecția tehnică. Deci nu știu dacă uh, întreaga uh, sarcină administrativă s-ar justifica. Vreau să susțin ceea ce a spus colegul meu referitor la accesul la date. Într-adevăr, um, datele inspecțiilor tehnice trebuie să fie puse la dispoziția inspectorilor și a părților implicate și uh, așa cum a spus uh, și colegul meu, uh, centrele de inspecție nu trebuie să verifice conformitatea omologării de tip, ci conformitatea funcționării um, vehiculului respectiv. De asemenea, trebuie să Uh, fim foarte atenți pentru că uh, reglementarea traficului este la latitudinea statelor membre și deci Parlamentul European nu poate să prescrie uh, când anume un inspector să scoată din circulație un autovehicul și când nu. E clar că statele membre vor lua astfel de decizii și cred că piața reglementează de la sine astfel de chestiuni. Um, un, uh, o companie de transport din uh, sudul Europei care își trimite uh, tirurile încărcate care nu sunt, care sunt vechi și nu au fost verificate de mult în Germania, probabil că după ce va fi prins odată nu va mai face acest lucru. Deci, cred că și piața are o funcție de curățare uh, proprie pozitivă. Și încă o chestiune referitoare mai degrabă la competențele Comisiei de Transport, dar totuși vreau să menționez. Um, cred că uh, această extindere a domeniului de aplicare la motociclete și motorete poate fi discutată, um, pentru că, într-adevăr, conformitatea tehnică reduce riscurile dar cred că ar trebui mai degrabă realizată o cercetare științifică pentru a vedea dacă într-adevăr este necesar să introducem niște obligații referitoare la uh, motociclete, motorete și să fim uh, atenți să nu creăm o nouă birocrație uh, suplimentară uh, Uh, și în mod uh, inutil. Încă o dată mulțumesc pentru uh, rapoarte și am să depun niște amendamente care completează ceea ce ați prezentat deja dumneavoastră și cred că vom avea un aviz care va putea fi adoptat cu o largă majoritate în comisia noastră. Mulțumesc! Grazie, colega Cramlă. Mulțumim. Domnul Prodi are cuvântul. Ringrazio innanzitutto il relatore per... Mulțumesc. În primul rând, mulțumim raportorului și aș dori apoi să subliniez că va trebui să fie mai ales uh, comportamentul la frânare, cel care să fie controlat uh, la inspecția tehnică, pentru că trebuie să se garanteze că în, la frânare se poate implica și uh, remorca și astfel încât uh, corespunde la stabilitatea ansamblului autovehicul remorcă. Apoi, consider că trebuie de asemenea să se prevadă un fel de semnalizare pe partea anterioară a vehiculului, tractor, care să avertizeze că există și o remorcă astfel încât limitele de viteză care trebuie adoptate cu remorca să poată fi controlate și puse în practică în mod corespunzător. Mulțumesc! Grazie, colega Prodi. Mulțumim, domnule Prodi și acum domnul Enea. Mulțumesc. E un raport uh, pozitiv, dar care poate fi încă îmbunătățit, dar uh, conține date esențiale, și anume uh, inspecția tehnică să fie informatizată sau să fie pe hârtie, dar este o necesitate absolută. Fără prezența unui document care să ateste că vehiculul a fost verificat de mai multe ori, nu putem cunoaște datele reale. sau e esențial și faptul că s-au făcut sau nu schimburi de piese, schimbări de piese pentru securitatea vehiculului. Știți cu toții că astăzi furnizarea de piese de schimb traficate e o adevărată catastrofă în Europa. Deci e indispensabil ca piesele care au fost schimbate și care sunt de natură să stârnească dificultăți legate de securitate să se menționeze la inspecția tehnică. La fel, e indispensabil să menținem niște sancțiuni foarte severe uh, față de cei care continuă acest trafic. Sunt de acord cu raportorul. Nu rezolvăm cu asta toate problemele, dar cei care trișează trebuie să știe că uh, atunci când trișează vor fi și sancționați și vor fi sever sancționați. Aș dori să ne mai oprim uh, la două aspecte se uh, spune acolo justificare juridică, fiecare uh, conducător auto veghează ca mașina sa să se afle în bună stare. Cu justificarea că conducătorul auto trebuie să fie responsabil de starea tehnică a vehiculului. Uh, Uh, eu uh, locuiesc în Cale, vis-a-vis de Anglia, canalul Mânecii și trec milioane de tiruri pe acolo și vă garantez că unii vor rămâne la Cale luni și luni de zile pentru că vehiculele lor nu sunt în stare bună și dacă ei spun orice ar fi, Uh, angajatorului lor comentează ceva, atunci își pierd locul de muncă, pentru că el nu vrea să știe altceva decât îți faci transportul, punct. Deci, principalul resp- responsabil al faptului că vehiculul nu este bine întreținut e mai întâi proprietarul care organizează munca. Că poate fi pus în cauză și uh, conductorul auto, de ce nu? Dar responsabilitatea primară este a proprietarului. Și încă ceva, sur la discrimination fondée sur... În ce privește discriminarea bazată pe naționalitate. Nu am eu ultimul cuvânt aici, dar invit Comisia să vină la cale în orașul meu, ca să vadă camioanele care trec prin tunelul uh, pe sub uh, Marea Mânecii și pe uh, vase și nu e foarte greu să se vadă că vehiculele care sunt vehiculele care sunt în stare foarte bună și cele care sunt în stare mai proastă. Nu voi spune mai mult, nu spun de unde vin acestea, dar chiar merită să veniți la fața locului să vedeți care e situația și uh, cât de proastă e situația în, în uneori. Mulțumesc! Grazie. Eh, la Comisione intende... Comisia, cine dorește să intervină, vă rog. Thank you. <coughs> Thank you, Madam Chair, for this opportunity and uh, congratulations. Mulțumesc, mulțumesc pentru această ocazie și felicit comisia dumneavoastră și mai ales pe raportor pentru munca impresionantă uh, la acest uh, uh, dosar tehnic și uneori emoțional. Mă bucur că raportorul a privit lucrurile într-o manieră atât de obiectivă și că a adăugat o serie de elemente care aduc o valoare adăugată uh, Uh, din partea Comisiei responsabilă pentru industrie. Uh, în principiu, susținem amendamentele propuse de raportorul dumneavoastră. Credem că toate merită susținerea noastră. În anumite cazuri, dată fiind povara extremă Uh, pe care o pune raportul dumneavoastră în uh, cârca uh, instrumentelor IT, aș fi oarecum precaut pentru că se propune utilizarea unei platforme electronice între statele membre. Aceasta nu funcționează, nu este încă nu este um, încă funcțională, mai există probleme tehnice în discuție au fost menționate mai multe uh, puncte. Și aș răspunde spunând următoarele. Da, într-adevăr, trebuie să mai lucrăm la definiția autovehiculelor istorice și colaborăm strâns cu colegii dumneavoastră din Comisia TRAN. Calificările inspectorilor pe care le-au menționat mai mulți eurodeputați, au spus că ar trebui consolidate, să se facă trimitere la standarde, cum ar fi standardele ISO. Și aici suntem de acord cu această propunere. În ceea ce privește consolidarea și mai mult a responsabilității proprietarului, uh, eurodeputatul uh, de la Cale a menționat acest lucru, se găsește deja în text, dar uh, nu avem niciun fel de probleme dacă vreți să consolidăm această responsabilitate. Este un element important și mai este ceva legat de acest subiect am dorit ca raportorul să recunoască faptul că în ceea ce privește fraudele la odometre, ar trebui să recunoaștem clar că există, că ar trebui să propunem niște sancțiuni clare. Deci propunerea uh, dumneavoastră pare să slăbească textul și de aceea vrem să vă atragem atenția. Am preferat să avem un limbaj foarte ferm pentru că este unul dintre multele elemente care Uh, pun în pericol siguranța vehiculelor pe străzile din Europa. Și în cele din urmă, două aspecte menționate în discuție. Avem dovezi clare referitoare la două aspecte care nu sunt o încercare a Comisiei de a complica în mod inutil uh, și exagerat uh, sistemul. Există dovezi ample și obiective că toate vehiculele sunt sursa a multe, multor accidente. Există o corelare foarte clară și un număr exponențial de accidente care sunt, referi, sunt legate de autovehiculele vechi. Deci cele mai vechi de șase, poate șapte ani, deja devin periculoase și e nevoie de o obligație de a prezenta aceste vehicule cel puțin o dată pe an pentru o inspecție uh, cuprinzătoare. De asemenea, uh, același lucru se aplică și pentru vehiculele pe două roți. Uh, motocicletele, motoretele sunt tot mai complexe și se bazează pe tehnologii tot mai sofisticate, ca și autovehiculele, și dovezile pe care le avem din studiile referitoare la accidente arată foarte clar că o verificare anuală, o inspecție anuală a vehiculelor cu două roți este absolut necesară pentru a crește siguranța rutieră spre binele tuturor. Aș dori să închei aici intervenția mea. încă o dată vreau să spun că susținem uh, raportorul și o mare parte dintre amendamente vor îmbunătăți în mod semnificativ textul. Mulțumesc! Pentru concluziune. Mulțumesc acum domnul raportor uh, are cuvântul pentru ca să tragă concluziile. Uh, very much looking forward to the uh, concrete Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru propunerile concrete de amendamente. Mi se pare că nu deviem prea mult de la direcția uh, Uh, majoră, deși poate anumite grupuri politice au niște opinii mai uh, uh, ferme, nu știu ce să zic. Însă, oricum, primim un semnal pozitiv și anume că, cel puțin din partea acestei comisii, acest raport va fi unul bun. Evident, poate fi consolidat cu anumite inițiative pe care le-ați menționat. Am însă câteva comentarii de făcut la adresa comisiei, însă. Reprezentantul comisiei a menționat uh, că trebuie să fim prudenți în legătură cu uh, accentul pe care îl punem pe platforma Team IT pentru schimb de informații între statele membre. Părerea mea e că această platformă nu funcționează și că, într-adevăr, ar trebui să subliniem acest lucru în acest raport. Dacă nu insistăm din perspectiva Parlamentului, atunci uh, de unde o să vină acest imbold? E un element important pe care aș vrea să-l păstrez în raport. Apoi, în ceea ce privește un alt comentariu, și anume uh, cel legat de sancțiunile uh, legale, juridice, care se regăsesc în articolul 9, ce vizează inspecțiile tehnice periodice, e bine, Până la urmă, chestiunea aceasta este una mai degrabă filozofică, adică haideți uh, să avem uh, legi uh, stricte pentru a împiedica anumite persoane să modifice cifrele arătate de odometre. Însă, uneori, pedepsele foarte dure nu împiedică comportamentele greșite. Poate că Uh, ar trebui să ne gândim că aceste comportamente greșite n-ar trebui să ducă la rezultatele uh, scontate. Să zicem că ar trebui să ne gândim la alte abordări în această uh, comisie și anume să oprim această nevoie de a modifica înregistrările de la sursă, pentru că nu are rost să ne gândim că putem opri practicile rele existente în acest moment. Dacă ne gândim puțin la responsabilitatea deținătorului și la responsabilitatea șoferului uh, autovehicului, eu cred că aici ați adus un argument uh, valabil și anume că ambii uh, împart răspunderea, dar până la urmă șoferul este cel care poate cauza un accident, nu cel care deține autovehiculul. Prin urmare, ar trebui, printr-o anumită formulare adecvată, să abordăm această chestiune, însă înțeleg perfect ceea ce doreați să spuneți. Vă mulțumesc foarte mult! Eu, adică... Bine, mulțumesc, vă reamintesc faptul că data pentru depunere, depunerea de amendamentelor e joi 21 martie până la orele 12 și apoi pe 11 aprilie, 25 aprilie vom uh, discuta, apoi votul la ITRE și apoi plenară în iulie. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, e raportul doamnei Toia. Vă rog, aveți cuvântul. E, mm, președinte... E... Mulțumesc, doamnă președinte. Am plăcerea să vă prezint acest raport din propria inițiativă, care, sigur, că din păcate, are de pătimit de pe urma limitelor de spații care ne sunt impuse și deci e în mod necesar schematic se referă doar la datele esențiale, așadar, dar sunt convinsă că cu ajutorul muncii colegilor și cu amendamentele lor și ale mele putem să uh, introducem în acest raport toate elementele numeroase pe care le merită subiectul, pentru că acest sector al cooperativelor trebuie să uh, se bucure de mai multă atenție din partea instituțiilor. Uh, mă voi referi doar la istoricul raportului meu. E vorba de rezoluția care a fost adoptată în Parlament uh, aproape în unanimitate în fosta legislatură și documentul a apărut în Comisia pentru Muncă și pentru Piața Internă, fiind un raport uh, legat de tema economiei sociale și uh, toți actorii acestea, deci nu doar cooperativele, ci și întreprinderile sociale, întregul uh, sistem, sectorul fundațiilor, ONG-urilor, uh, asociațiilor fără scop lucrativ, toți actorii care fac legătura între lumea economică, uh, lumea producției și bunăstarea, lumea socială și ocuparea. Și eu m-am ocupat și de fostul raport, deci de ultimul raport pe această temă aceste întreprinderi au un caracter particular, au un uh, scop uh, care are o legătură cu muncă, și anume creează locuri de muncă și au un scop de reciprocizare, de solidaritate. Așadar, încearcă să îmbine elementul solidarității cu instrumentele de utilizare a capitalului, deci instrumentele unei, unui, tipice pentru activitate economică normală. Deci, iată, e posibil și asta, e posibil și uh, capitalism, dar cu principii sociale, principii care stau uh, la baza economiei sociale. Acel raport de care am vorbit eu, cred că poate fi un punct de plecare, pentru că de acolo au apărut o serie întreagă de acțiuni uh, întreprinse propuse de domnul uh, comisar Barnier și aprobate de Parlament, fondul pentru întreprinzătorii sociali și alte măsuri care s-au adresat acestor uh, întreprinderi care sunt un element esențial al bunăstării. Și, la propunerea domnului comisar Barnier, propunerile acestea au venit în Parlament și întreprinderile sociale, au, reprezentanții acestora au venit în Parlament și iată uh, a fost o noutate, pentru că se vorbea mult despre acesta, dar nu prea știam, de fapt, cu ce se mănâncă. Și raportul pe care discutăm astăzi este mai specific legat de Comisia noastră și dorim să atragem atenția Comisiei Europene. Sperăm că în propunerile pe care le va face va putea să dea și niște indicații pentru a face lucruri concrete, cum a fost uh, raportul meu. Până la urmă, eu solicit uh, colegilor în amendamentele pe care le-am depus să ne ajutăm reciproc, să fim uh, activi, proactivi și să, spunem, să facem propuneri, să spunem de ce instrumente au nevoie aceste cooperative și cu ce instrumente poate să le ajute Comisia. Domeniul de interes, sfera de interes a raportului privește deci cooperativele, mai ales și rolul acestora în criza industrială. Deci e un uh, rol și un raport foarte specific. E vorba despre cooperativele industriale care um, produc bunuri și servicii, deci nu cele din lumea socială, ci cooperativele care furnizează servicii și produc bunuri. Ce rol pot acestea juca în momentul în care trecem printr-o criză de producție, criză industrială, dacă aceste cooperative pot reprezenta o șansă sau o problemă? E clar că sunt o șansă și asta uh, o demonstrează atât faptul că e un mare număr de cooperative. Acum nu reamintesc datele pentru că le puteți citi în propria notă de rezoluție. Spun doar că cooperativele care mm, furnizează bunuri și servicii, cooperativele industriale, sunt 5, reprezintă 5% din PIB-ul nostru. Deci, cred că nu uh, sunt uh, un element de neglijat. Și ne pot interesa din două motive. În primul rând că uh, și aceste cooperative ca și celelalte cu alt tip de produse, cele cu caracter social, dar și acestea care uh, furnizează bunuri și servicii, au rezistat crizei. Datele ne arată că ocuparea a rezistat în aceste cooperative și cantitatea de produse furnizate de ele chiar a crescut. Așadar, e vorba de cooperative care, inclusiv în perioada de criză, au știut să treacă peste dificultăți, pentru că ele au rădăcini puternice în teritoriu, deci sunt foarte rezistente. Uh, au rezistat nu doar datorită scopului lor, pentru că acesta este să creeze ocupare, nu să dea afară pe lucrători. Însă, avem uh, o altă dată interesantă, am aici un studiu care spune că tocmai în perioada de criză apar aceste cooperative. Deci nu doar că rezistă, ci și apar. Rata lor de creștere e uh, mai ridicată în momentul de criză decât în momentul uh, în, decât în momentele pozitive ale economiei. Deci, vedem în multe întreprinderi uh, că practic dificultatea prin care trec aceste întreprinderi le impulsionează să fie creative. Un al treilea motiv de atenție, cooperativele pot reprezenta o bună uh, transformare pentru niște firme care sunt muribunde sau, sau că nu este un schimb de generații sau pentru că intră în criză, în criză de management, în criza conducerii. Sunt uh, firme care au produse bune, și au și vânzători buni, angajați buni, dar intră în criză pentru, pentru o mulțime de motive. Deci este o alternativă la faliment. Investești altfel, investești într-o formă de cooperare. Am văzut uh, datele acestea atât în Italia, țara mea, cât și în Germania, Franța. Și am descoperit uh, cu surprindere că și în uh, Danemarca sau în alte țări, cu surprindere în sensul că eu nu știam ce se întâmplă acolo. Nu că alții nu știau. Eu personal nu știam. Deci, am văzut că și în astfel de țări, cooperativele, pe lângă alte forme de achiziționare din partea managementului, eh, sau eh, lucrătorii au devenit asociați, dar în fine și cooperativele pot fi o soluție la criză și o alternativă la faliment. Eh, există numere însemnate de cazuri care ne demonstrează că asta e o posibilă soluție și pentru că Parlamentul nostru, în cadrul, să spunem, reindustrializării, a spus că prima cale e restructurarea întreprinderilor, cred că acesta este un element care uh, ne poate, ne se poate bucura de atenția noastră. Bun, uh, cred că nu mai am timp la dispoziție. Am dimenticat del timp, suntem oltre. Președinta, da, da, da, ați depășit din păcate șapte minute, vă rog. Da, mulțumesc. Uh, mai spun că v-am explicat pe, pe larg explica, uh, importanța acestei, uh, acestui subiect. Mă opresc la titluri. Mai trebuie să ne întrebăm ce e de făcut. Experiența ne spune că pot fi instrumente financiare ad hoc, însoțite de forme de susținere, deci Europa poate să facă o linie bugetară sau un proiect pilot. Sunt forme Eh, prin care să ne asigurăm, să garantăm capitalul necesar pentru aceste cooperative. Dar, mă rog, eh, vom mai discuta pe tema asta, vom vedea ce e de făcut, vom vedea amendamentele care vor fi depuse, deci voi mai avea timp să mă întorc la subiect. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, domnul Cancean, trei minute. Și grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă, și cred... La Patriția și a... Cred că spusele Patriției eh, a fost foarte greitoare, mai ales în uh, momentul acesta de criză. Îmi pare bine să văd că și Comisia și Parlamentul uh, sunt interesate de subiectul acesta al cooperativelor față de cele spuse până acum. Uh, v-aș atrage, v-aș atrage atenția asupra faptului că Există acolo multe puncte uh, care se referă la stimulente uh, în favoarea cooperativelor, care sunt o combinație între muncă și spiritul întreprinzător și eu sunt în favoarea acestor măsuri. Uh, se vorbește acolo de ce am, ce am vrea noi, mai ales astăzi și în perioada următoare să avem în Europa, pentru că se vorbește acolo și de perspective. Însă, trebuie să fim atenți și la uh, trecut și să facem în așa fel încât acest sistem să nu cumva să afecteze regulile uh, de funcționare a unei întreprinderi. Mi-e teamă că vor fi forme mascate, să spun așa, de economie socială și de cooperativism care vor modifica, până la urmă, vor afecta competitivitatea întreprinderilor. Și nu doar că mi-e teamă, din păcate s-au văzut cazuri în trecut. Însă, mă rog, asta nu înseamnă că nu trebuie să rămânem la evaluarea noastră politică pozitivă uh, față de aceste uh, cooperative. Eu cred că flexibilitatea și îndelungata tradiție a uh, acestui sistem cooperatist pot crea condițiile ideale pentru a evita apariția unor probleme, traume ulterioare în uh, ce privește universul muncii și consider că fuziunea aceasta între uh, muncă și uh, antreprenoriat e rezultatul unui sistem de cooperatism social pe care îl uh, oglindește foarte bine documentul pe care îl examinăm acum. Să profităm de el și să încercăm cu toții să ne aducem contribuția pozitivă, ca rezultatul final să poate să dea și uh, răspunsuri atâtor și atâtor întreprinderi care astăzi se află în mare dificultate. Mulțumesc! Grazie, colega Cancian. Mulțumim. Domnul Prodi, acum două minute. Grazie, signor Presidente. Vorrei ringraziare anch'io la um, collega. Mulțumesc. Doresc și eu să mulțumesc doamnei Toia eh, pentru documentul pe care ne spune atenție. Eu sunt uh, foarte de acord cu domnia sa că noi trebuie să fim atenți eh, la cooperative pentru că ne aflăm într-un moment în care, în sfârșit, iată, Eh, responsabilitatea socială a întreprinderilor este eh, pusă în prim plan. Sunt eh, societăți formate din persoane și nu din societăți de capital și care, într-adevăr, pot fi cele care cel mai direct pot demonstra această sensibilitate a societății noastre pentru binele comun. E important, dar există și un punct slab al acestor întreprinderi și anume capitalizarea. Deci, eu cred că, în primul rând, putem responsabiliza asociațiile cooperatiste și, din fericire, există o convergență a mai multor asociații care fusese, apăruseră mai ales în Italia uh, cu, uh, din motive politice și care acum se transformă și converg spre asociații unice. Deci există acum uh, o mai bună posibilitate ca aceste asociații să fie responsabilizate pentru ca toate aceste întreprinderi să fie gestionate într-adevăr în conformitate cu principiile generale și anume responsabilitatea socială a întreprinderii care în mod instituțional este instituit, instituită în interesul și pentru îmbogățirea întregii societăți. Mulțumesc! Mulțumim uh, domnului Prodi, are cuvântul comisia, dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Thank you, President. My name is Joachim. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Joachimidis și lucrez la Digi Enterprise. Există acolo un departament care se ocupă de economia socială și în special de uh, cooperative pentru deja de mai bine de 20 de ani. Credem că în ultimii 10 ani am reușit să dezvoltăm o politică care astăzi garantează cooperativelor uh, un teren de acțiune echitabil atunci când sunt comparate uh, cu companiile uh, cu capital tradițional. Raportul doamnei Toia face trimiteri la toate domeniile unde uh, încă mai există loc de noi propuneri, de noi idei și înțelegem că în principiu sunt vizate statele uh, membre. Uh, evident, Comisia este gata să ajute la punerea în aplicare a unor asemenea măsuri. Ne bucurăm foarte mult că Parlamentul European este gata să ne ofere ajutor sau asistență morală atunci când vine vorba de uh, aplicarea acestor măsuri. Ne-am bucurat să putem coopera cu doamna Toia în legătură cu diversele uh, idei ale dânsei. Vă mulțumim. Record. Mulțumim, vă reamintesc că data, termenul pentru depunerea amendamentelor Ba nu, n-am văzut că cineva dorea să mă ia cuvântul. Doamna Toia, da, vă rog, am uitat să vă dau cuvântul în încheiere. Da, mulțumesc foarte pe scurt, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul azi, dar și tuturor celor care sunt convinsă că vor contribui cu amendamente începând cu raportul din umbră, raportul uh, meu trebuie să fie îmbunătățit, că e un subiect foarte ambițios și vreau să mai spun că vom solicita și comisiei. E clar că trebuie să conlucrăm cu comisia, dar vom solicita să-și consolideze din ce în ce mai structurile, care chiar astăzi încearcă să facă foarte multe, dar trebuie consolidate ca să facă mai mult pentru politica antreprenorială, pentru politica industrială. Contribuția uh, noastră aceasta trebuie să fie pentru antreprenoriatul uh, și industria europeană și pentru ocuparea în Europa. Deci, sunt convinsă că vom conlucra și vom uh, acorda și susținerea noastră comisiei, desigur. Mulțumesc! Mulțumesc că am încheiat și punctul acesta. Vă reamintesc așadar că data, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 25 martie la orele 12, votul la ITRE pe 25 aprilie și se va vota în plen, probabil în luna iunie 2013. Foarte bine. Uh, am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi. Iar acum, conform articolului 70, Uh, aliatul 4 al regulamentului, avem o, un rezumat. Acum se va face o prezentare a activității în curs uh, din trialoguri. Aș da cuvântul domnului Kreuzmann timp de 5 minute ca să ne spună care este situația cu trialogurile. Vă rog. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut trialogul pe 29 ianuarie 2013 și am discutat mai multe chestiuni. În primul rând, alocarea resurselor bugetare. Parlamentul European dorește 60%, Consiliul 55%, diferența deci nu e mare. Deci cred că vom ajunge la un acord. S-a pus o problemă sarcinii administrative Parlamentul European dorește să se focalizeze uh, în aceasta, pentru că pentru că e vorba de o administrare, e vorba de administrare și de reglementare. Asta e o problemă pentru verzi, pentru că spun că sarcina de reglementare este creată de către legiuitor și acum discutăm dacă ar trebui să includem ambele aspecte sau nu. Uh, dar uh, cred că vom avea, vom găsi o soluție bună. Uh, foarte important pentru noi este pragul pentru uh, fondul de garantare și legătura cu Europa 2020. Poziția este aproximativ aceea și obiectivul trebuie să fie concertat cu cel din programul Orizont 2020 și Vom vedea care va fi rezultatul negocierilor. Consiliul European a exprimat îngrijorări cu privire la o um, suprapunere între Cosme și Orizont. Și acest lucru s-ar putea să crească sarcina administrativă. Actele delegate și comitologia au fost de asemenea discutate. E o chestiune sensibilă care va trebui să fie soluționată la nivel politic. Și Parlamentul European a mers pe propunerea comisiei referitoare la grupul țintă. Consiliul a uh, șters pur și simplu această sintagmă de la considerentul 11 și, de asemenea, grupurile specifice de la obiectivele specifice. Se cere uh, reformarea turismului în regulament și divergențele între cele două instituții în acest sens nu sunt semnificative. Există un grup de lucru care lucrează și planificăm următorul trialog pentru 9 aprilie. Problema este că alte grupuri tehnice și-au terminat deja munca și s-ar putea să existe întârzieri la data de 9 aprilie, să vedem dacă munca va fi terminată până atunci. Acesta este raportul meu, raportul meu referitor la programul pentru competitivitatea al întreprinderilor COSME și sper să ajungem la o, o soluție bună împreună cu Comisia și Consiliul. Vă informați. Mulțumim. Și acum are cuvântul domnul Glante, care substituie domnul Calfin și ne informează despre situația tratativelor cu privire la reutilizarea informațiilor în sectorul public. Vă rog. Oberstellvertreter hier für verschiedene... Mulțumesc, da, se pare că eu sunt aici locțiitor șef pentru diversi colegi, dar o fac cu plăcere. Deci în numele lui Ivailo Calfin. Negocierile în trialog au început în septembrie anul trecut, după adoptarea raportului în Comisia pentru Industrie. Am avut șansa să avem o primă reuniune informală cu Uh, DG Connect și cu uh, președinția cipriotă. Textul directivei a fost discutat în timpul reuniunilor din trialog care au avut loc pe 17 ianuarie și 18 februarie. Următoarea reuniune este planificată pentru mai, 25 mai, și aici sperăm să obținem un acord politic cu privire la majoritatea chestiunilor din text. Până acum am discutat chestiuni referitoare la principiile de uh, taxare, uh, rolul uh, organismului imparțial, deci articolele 6, 4 și articolul 11. Poziția Parlamentului este susținută de toate grupurile politice